herr präsident! darf sie bitten platz zu nehmen? vă rog să luați loc. declar ședința deschisă. stimate colegi stimați colegi vinerea trecută